este în proprietatea statului. Statul, în principiu, poate să dicteze băncii ce poate să facă și ce nu, dar nu o face întotdeauna. Astfel încât CEJ a stipulat că în, în, pe lângă uh, proprietatea statului, e necesar ca deciziile de transfer să fie atribuite sau imputate unei decizii a statului. Iar aici trebuie să se întrunească deci două condiții. Control și uh, această imputare sau uh, atribuire. Asta se explică la capitolul 2, iar capitolul 2 face referire și la uh, unele dintre hotărârile cele mai importante a uh, Uh, Curții Europene de Justiție. Pe marginea acestui subiect, apoi în capitolul 3 se analizează fondurile europene. Teoretic, fondurile europene nu ar trebui să intre în sfera de acoperire a articolului 107. De ce? Pentru că acest articol se referă la statele membre și la resursele uh, proprii. Nu se referă la Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană nu este membru a Uniunii Europene. Asta ar fi o, un uh, absurd din punct de vedere logic. Dar pentru că majoritatea fondurilor europene, și o să vă spun imediat ce înseamnă majoritatea acestor fonduri, înainte ca acestea să fie oferite unei companii, unei întreprinderi. Acestea trebuie să treacă printr-un organism public. În majoritatea cazurilor, acest organism public este reprezentat de o autoritate de gestionare și fiindcă această autoritate de gestionare are putere discreționare de a hotărâ asupra uh, beneficiarilor eligibili sau asupra termenilor, uh, condițiilor de alocare a fondurilor, acest lucru este considerat pe bună dreptate, după păr- părerea mea, ca uh, fiind uh, o posibilitate de a se controla aceste resurse. Iar acest lucru este adevărat, bineînțeles, să ne uităm la fondurile structurale, de pildă statele membre, trebuie să um, pună la punct programe de operaționale, care apoi trebuie să fie aprobate de comisie, însă aceste programe sunt foarte generale, nu Uh, stabilesc fiecare acțiune specifică și nu aprobă fiecare, fiecare instanță de oferire de asistență pentru fiecare companie care primește sprijin financiar prin intermediul acestor programe operaționale. Deci, în acest caz, statul uh, are o putere discreționară destul de mare. Aceasta i-ar putea permite statului să distorsioneze concurența. Și, bineînțeles, interpretarea este că dacă fondurile europene printr-un, trec printr-un canal asupra căruia statul exercite control, atunci acestea sunt resurse de stat și um, trebuie tratate ca asistență ca ajutor de stat, fiindcă statul poate uh, distorsiona concurența. Deci la capitolul 3 am analizat mai întâi uh, cazul fondurilor unde gestionarea se face la nivelul statelor membre, statului membru, asta înseamnă toate fondurile structurale, fondurile de coeziune și de dezvoltare. Apoi am analizat situația la 3.2 uh, fondurilor gestionate la nivel european. Deci, uh, Comisia Europeană, de pildă, gestionează în mod direct fondurile de cercetare, COSME, Uh, sau uh, B, care gestionează fonduri în numele Comisiei Europene. Iar aici, um, acești bani, ajutorul financiar, este oferit direct uh, întreprinderii și nu trece printr-un canal asupra căruia statul sau autoritate publică ar deține controlul. Deci, o autoritate publică, autoritate, autoritățile publice naționale nu au posibilitatea ca prin deciziile lor să distorsioneze concurența pe piața internă. Astfel, fondurile europene care sunt gestionate la nivel european fără să, care, și care nu ajung în controlul statelor membre, nu sunt considerate resurse de stat care intră, sub, uh, care intră în aplicarea articolului 107 alineatul 1. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Problema, și asta este, bine, o iau puțin înainte, Asta este concluzia mea uh, pentru la finalul acestei, acestui document este că regulamentele existente fac referire și la nevoia ca fondurile gestionate la nivel european să fie consecvente și să respecte regulile privind ajutorul de stat. Asta este logic, fiindcă această consecvență înseamnă că nu ar trebui să distorsioneze concurența pe piața internă. Deci, indiferent Uh, unde, de unde este gestionat programul la nivel european sau la nivelul statelor membre, acestea nu trebuie să distorsioneze concurența. Foarte logic. Dar în momentul în care cineva uh, citește într-un regulament că asta trebuie să, că trebuie să se să respecte uh, să, să se evite um, discrepanțe sau să se respecte regulile, uh, regulile privind asist, asistența de ajutorul de stat, lucrurile uh, devin confuze fiindcă ce înseamnă consecvență, ce înseamnă conformitatea cu ajutorul de stat? Când vorbim despre statele membre care uh, respectă uh, regulile asistenței de stat, înțelegem ce înseamnă asta. Înseamnă că uh, fie se folosește, se folosește regulamentul GBR care care elimină obligația de a înștiința Comisia Europeană în legătură cu ajutorul de stat sau dacă măsura nu intră în sfera de aplicare a GBR, să, trebuie să se înștiințeze Comisia pentru o preautorizare înainte de punerea aplicarea ajutorului de stat. În momentul în care vorbim despre măsurile uh, Uh, proiectate de statele membre, înțelegem ce înseamnă conformitatea, dar în momentul în care vorbim despre fonduri gestionate la nivel european, lucrurile nu mai sunt atât de clare. Nu mai știm ce înseamnă conformitatea. Uh, mă rog, putem să avem o interpretare, dar există o interpretare individuală pentru că nu avem jurisprudență. Trebuie să se evite uh, distorsionarea concurenței. Cine să o evite? comisia. Dar bine, nu va face asta nici comisia, nici BEI. Bineînțeles că nu e de la sine înțeles acest lucru. Iar apoi, la capitolul 3, mai avem un alt caz, 3.3. This is quite, un, quite unusual. unde fonduri structurale, deci fonduri UE, sunt alocate statelor membre, iar apoi statele membre au posibilitatea să le înapoieze băncii europene de investiții pentru a gestiona banii în cadrul unui program uh, derulat de BEI însăși. Acest lucru este rar și se întâmplă doar în cazul instrumentelor financiare. Nu am uh, date statistice sau procentaje pe care să vi le pot uh, oferi în <clears throat> ceea ce privește numărul de state membre care folosesc această opțiune sau câte instrumente financiare sunt înapoiate nivelului european. Însă, observațiile mele sugerează că doar 3 sau 4 state membre cel mult au folosit această opțiune. În mod normal, fondurile structurale ar fi considerate resurse de stat, dar prin înapoierea acestor bani către nivelul european, de exemplu către BEI, care gestionează fondurile în conformitate cu propriile condiții, atunci acești bani nu mai sunt considerați ca fiind resurse de stat și atunci nu mai trebuie să îndeplinească criteriile obișnuite în ceea ce privește ajutorul de stat. Dar, cum vă spuneam, este un caz foarte rar. Și în ultima subsecțiune de la capitolul 3 analizăm cazurile unde Fondul European pentru Investiții Strategice, și deci planul Juncker, care are ca obiectiv utilizarea fondurilor europene pentru stimularea participării private. Deci uh, potențează includerea investitorilor privați, însă nu exclude posibilitatea ca și statele membre să participe. Deci, dacă participă și state membre cu bani proprii, atunci avem resurse de stat și atunci această măsură va trebui de asemenea să îndeplinească criteriile pentru ajutoare de stat. Prin urmare, la concluziile mele de la capitolul 4 spun următoarele. În mod normal, fondurile europene care sunt gestionate de state membre și canalizate prin programe uh, elaborate de către statele membre și, prin urmare, controlate de state membre însă și trebuie să facă obiectul regulilor care gestionează ajutoarele de stat. Nu există niciun fel de îndoială în această privință. Banii europeni care sunt gestionați la nivel european trebuie, în principiu, sigur, să îndeplinească spiritul regulilor cu privire la ajutorile de stat pentru a evita distorsiuni pe piața internă. Deci, ar trebui și ele să se supună regulilor care vizează ajutoarele de stat. Recomandarea mea este că atunci când aceste reglementări vor fi readoptate pentru perioada viitoare, după 2020, să fie eliminată trimiterea la ajutoare de stat, pentru că nu e necesară, pentru că cei care gestionează bani la nivel european, Comisia sau alte instituții, nu ar distorsiona voit uh, piața internă în favoarea unui stat membru și în defavoarea altuia. E suficient să se specifice în aceste regulamente că nu ar trebui distorsionată competiția și poate că astfel s-ar uh, elimina confuzia creată cu această trimitere la ajutoare de stat, dar în principiu nu s-ar schimba nimic, pentru că în continuare ar trebui asigurată nedistorsionarea concurenței. Mulțumesc! Bueno, pues, um, si es verdad, la conclusión. Da, e adevărat. Uh Uh, e adevărat această concluzie după, dat fiind uh, complexitatea pe care ne-ați explicat-o dumneavoastră uh, cu multă simplitate. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Acum vreau să dau cuvântul pentru a vedea care este punctul său de vedere, mai ales uh, în ceea ce privește recomandările uh, directorului DG Concurență. Sunteți alături de noi? Muy bien, sí, por favor. Si usted tan amable. Aveți cuvântul, deci, dacă doriți să spuneți ceva înainte de a face noi comentarii, am vrea să știm care este părerea dumneavoastră. Thank you for giving me the... Mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul. Trebuie să recunosc că nu prea sunt multe de spus despre această prezentare pentru că corespunde situației de fapt, ceea ce nu este o surpriză pentru mine, pentru că domnul profesor Nicolaides este bine cunoscut, are o înaltă reputație în domeniul ajutoarelor de stat, deci niciun fel de surpriză faptul că acest raport este de o înaltă calitate. Foarte pe scurt aș dori să repet că un element important care face ca bani să fie supuse sau nu ajutorilor de stat este cine controlează acești bani. Dacă statul membru controlează această decizie, atunci se supune regulilor pentru ajutoarele de stat și acest lucru este uh, valabil în anii 70, pentru că această prevedere este din tratat deja din totdeauna. Dacă Uniunea decide ce companie primește ce bani anume, această situație nu se supune regulilor privind ajutoarele de stat. Însă este important să există coerență în maniera în care Uniunea cheltuie banii și în ceea ce privește uh, modul în care statele membre au voie să facă acest lucru. Deci, uh, principiile cheie ale ajutoarelor de stat sunt avute în vedere atunci când Comisia elaborează aceste programe. Aceste principii includ uh, adiționalitatea, prin urmare, cheltuiala trebuie să stimuleze investiții în plus față de ceea ce s-ar întâmpla oricum fără intervenția Uniunii, sau principiul neexcluderii. Dar, deci, nu ar trebui să înlocuiască surse private, ci ar trebui să vină ca ceva suplimentar. Deci aceste principii sunt avute în vedere în elaborarea programelor europene pentru a evita ca programele europene să distorsioneze concurența. În ceea ce privește recomandările precise din raport, Cred că Comisia este de acord că regulile aplicabile trebuie să fie cât se poate declare. Cum se poate realiza acest lucru? Sigur, este supus dezbaterii. Și cred că viitoarele propuneri pentru viitorul CFM constituie o bună ocazie pentru a dezbate acest lucru. Mulțumesc. Sí, no sé si alguno de los mai dorește cineva din sală să adreseze vreo întrebare? Dacă nu, aș dori eu să spun câte ceva. Să vorbesc despre unele îndoieli pe care le-am eu domnului profesor. În prezentarea finală, unde ați spus dumneavoastră că ar fi suficient să nu se distorsioneze concurența în ceea ce privește uh, claritatea deciziilor uh, privire la finanțare, e bine, totuși noi ne confruntăm din ce în ce mai des, uh, mai ales că acum uh, începem să dezbatem propunerea Comisiei în ceea ce privește următoarea perioadă, ne confruntăm cu situația în care în unele cazuri, la unele proiecte, deci la unele proiecte, uh, se dau unele situații în care se amest, există un anumit amestec, să zicem, nu neapărat în același proiect, ci în proiecte mai mari, eu care mă, sunt expert în transporturi, există, să zicem, coridoare, aeroporturi, porturi și așa mai departe și uh, acolo e vorba de decizia care trebuie să se ia la nivelul Uniunii Europene în funcție de, în funcție de listele propuse de statele membre și um, aceste decizii afectează, nu zic că distorsionează concurența, dar afectează modul în care se construiesc uh, aceste proiecte și modul în care unele state membre și modul în care unele state membre Uh, prezintă, să zicem, un coridor în cadrul unui proiect european, chiar dacă nu sunt, uh, nu este finanțat în totalitate de, cu banii europeni, există posibilitatea de a cere și de a obține destul de ușor extinderea uh, sau extinderea ajutoarelor de stat. Ce de ce ați ținut dumneavoastră cont când e vorba de proiecte mai complicate? Există mai multe opțiuni de finanțare? Iar această simplificare despre care ne vorbiți dumneavoastră și anume să se ceară comisiei ca aceste fonduri să nu distorsioneze concurența, în ce fel se poate controla acest lucru și uh, în în ce fel s-ar putea, ne-am putea asigura că nu există această opțiune în momentul în care vine vorba de finanțarea acestui tip de proiecte de mai mare anvergură? You're asking a very difficult question. Îmi puneți o întrebare foarte dificilă pentru că există o serie întreagă de aspecte care țin de această întrebare. E adevărat că proiecte similare din diferite state membre sunt în concurență unele cu altele. Atunci când statul membru decide el însuși, atunci Comisia Europeană decide în baza logicii pentru ajutoare de stat și ar uh, face un bilanț a punctelor pozitive împotriva celor negative. Deci punctele pozitive ale ajutorilor de stat față de punctele negative ale distorsionării competiției. Atunci când Comisia Europeană decide ce fel de programe finanțează, ca de pildă în cazul transporturilor, atunci raționamentul ar trebui să fie același în ceea ce privește beneficiile pentru UE ca întreg, dacă proiectul se încadrează în competențele uh, Uh, Uniunii, dacă proiectul uh, umple o lacună în uh, rețeaua întreagă și ce efecte ar putea avea asupra concurenței. Dacă Uniunea finanțează programul și decide sau dacă statul membru finanțează programul și decide, raționamentul trebuie să fie același. Dacă proiectul generează mai multe beneficii decât distorsiunea pe care o cauzează. Acum, sigur, când un stat membru elaborează un proiect, dorește să maximizeze beneficiile pentru el însuși și să nu, și nu neapărat uh, să aibă grijă ca beneficiile să fie împărțite uniform pe, pentru întreaga Uniune. Cred că e nevoie de complementaritate între proiectele decise la nivel european și care vizează un beneficiu pentru Europa ca întreg și cele care sunt decise la nivelul statului membru. Logica ar trebui să fie, de fapt, aceeași. Sigur, distribuția beneficiilor nu este neapărat aceeași, dar presupun că tocmai de aceea avem și finanțări de la nivel european, pentru că adaugă valoare în plus față de valoarea uh, care provine de pe urma deciziilor uh, statelor membre individuale. Poate că am simplificat puțin lucrurile, nu vreau să neg faptul că Evaluarea detaliată a acestor proiecte poate constitui o provocare, mai ales în cazul proiectelor pe termen lung. Și nu întotdeauna facem lucrurile așa cum trebuie. Am avut uh, câteva exemple unde statele membre elaborează uh, proiecte majore, de pildă aeroporturi, și știm că datorită faptului că au fost elaborate uh, individual și nu de către o autoritate unică, au uh, ajuns să se slăbească reciproc pe termen lung. Nu este niciun fel de secret. Curtea Europeană de Conturi, într-o serie întreagă de rapoarte speciale, a concluzionat că datorită faptului că nu a existat o viziune holistă asupra tuturor acestor proiecte care au fost implementate în diferite state membre, poate că nu s-a maximizat valoarea totală care s-ar fi putut de fapt extrage de pe urma acestor proiecte. Dar cred că acest lucru ține mai mult de coordonare și nu e neapărat o chestiune care să uh, vizeze un conflict între ceea ce fac statele membre și ceea ce face Uniunea. E, por lo tanto, es general european care ar putea să se consolideze mai apoi sau e vorba de a, o, o situație de la caz la caz? General, Dar sunt și multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană, însă banii sunt canalizați prin autoritățile de management de la <clears throat> Mulțumesc. Meu. Studiul meu analizează confuzia care poate a fost creată prin trimiterea la ajutoarele de stat. În comentariile din existența vreunui studiu care să fie analizat impactul asupra competiției datorită finanțărilor la nivel european. Poate că e dactate de Curtea de Conturi, uh, Uh, mă refeream la studii care erau în mare parte despre proiectele de infrastructură mari. Și aici se analizează anumite inadvertențe, pentru că aturile. Eu cred că acolo când uh, este vorba de finanțarea întreprinderilor, competiția este sănătoasă. Este important ca uh, companii din mai multe state membre să concureze pentru aceiași bani, pentru că aici se generează mai multe diferite state sau de diferite companii, este ceva bun. Uh, mai puțin în cazul infrastructurilor majore, pentru că acolo, dacă apare o dublare, s-ar putea să avem de face cu o risipire a resurselor. Vreau să fac ce distinția între limite prin finanțări decise la nivel european. Sunt uh, două situații diferite. Nu știu să iau de mis colega, si nu le... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îl rog pe domnul director să ne spună ceva despre această cazuistică a proiectelor de infrastructură mari, unde uh, ne-am uh, confruntat cu mai multe aplicări um, a finanțării europene pe de o parte și pe de altă parte a, mm, e vorba de finanțarea din partea statelor membre prin ajutor de stat. Dacă ați putea să ne spuneți uh, în... So sometimes Câteodată există proiecte cu surse multiple de finanțare și uh, comisiile, principiile care se aplică aici sunt asemănătoare cu principiile pe care le aplică comisia atunci când selectează proiecte în cadrul facilității Connecting Europe sau TNT Trebuie să existe transparență, criterii clare care să fie stabilite înainte de selectarea proiectelor. Relevanța proiectului ca atare importanța, instrumentele care urmează să fie utilizate, pentru de, din acest punct de vedere, în ce privește sursa banilor. Este vorba uh, despre uh, bugete uh, care sunt tajele și posibilele dezavantaje, pentru că până la urmă trebuie să te gândești și dacă va exista un impact asupra competitivității. Acest impact ar trebui să fie limitat, să existe o echilibrare, efectele pozitive ale proiectului să prevaleze. Deci, ă, fie că este vorba de proiecte mai mici, fie că este vorba de cele mari, ă, aplicăm aceste principii. Așa, nu știu. Și vreau să vă întreb, ă, uneori există cazuri în care guvernele iau, hotăr- iau hotărâri asupra unor aspecte ale proiectelor, să zicem, să iau o decizie la nivel național în legătură cu fondurile fie că e vorba de conectarea Europei sau uh, pentru FEDER. Decizia, deci, cum spuneam, uh, la nivel național, uh, în ceea ce privește uh, tipurile de, de fonduri și de proiecte, poate fi uh, evaluată, de fie făcută prin fonduri guvernamentale, să zicem, sau o altă parte prin uh, coerența între proiecte. Deci există posibilitatea ca în zonele, ca în ceea ce face domeniile de interes pentru Uniunea Europeană, Comisia să ceară ca deciziile la nivel național să și uh, de la etapa de identificare a ajutoarelor de stat, apoi dacă este vorba de fonduri care trebuie să treacă prin uh, cofinanțare, oare ar putea să fie acesta un element uh, uh, iau decizia în funcție de negocieri, bineînțeles, da, asta știm, dar până la urmă e vorba de decizii care afectează teritoriile. No, I think this is in... Cred că acesta este rolul nostru. Ne preocupă mai puțin măsurile pe care le iau statele membre și eh, analitice eh, pentru diversele tipuri de infrastructură. Infrastructura, infrastructură încercăm să explicăm uh, statelor membre și tuturor celor interesați cum se aplică regulile uh, adoptate de noi în aceste sectoare. Pentru că, uh, până la urmă, Există sau nu subvenții? Comisie. Există și tipul de exceptări generale în bloc care sunt prevăzute uh, de regulamente specifice. Trebuie să ne gândim efectul transfrontalier care trebuie avut în vedere. Când este vorba de aeroporturi, vedem care sunt uh, până la operaționale sau nu. Analizăm din acest punct de vedere pe plan mai larg care uh, sunt interesele competitorilor și care este interesul public. Toate acestea sunt elemente pe care le cumpănim, să vedem care este și uh, lucrurile. Și uh, dacă este nevoie totuși de uh, subvenții de stat, sunteți în perioada noastră. În mai puțin de un an, Regatul Unit va uh, părăsi Uniunea Europeană. Pe viitor, Uniunea Europeană va trebui să concentreze. Este. Credeți că putem continua și pe viitor ca până acum sau noile provocări, care și dacă e necesară această schimbare, cum ar trebui să arate. I fear this is a question. Mă tem că este o întrebare care depășește puțin competențele mele, pentru că este o întrebare uh, cu tentă pronunțată politică și pentru că nu e relevant subvenția de stat în aceste domenii. Când vorbim de azil, migrație, securitate, toate aceste chestii eh, pentru noi nu sunt de natură economică. Deci, indiferent care este susținerea financiară din partea statelor membre sau ale instituțiilor europene pentru aceste domenii nu țin de competențele noastre, nu putem. Este relevantă. Dacă statele membre ar trebui să decidă să susțină o companie sau alta pentru a investi în noile tehnologie, iar dacă un stat membru Uh, alege o anume companie uh, pentru a acționa în acest domeniu și uh, facem o distinție între domeniile care beneficiază deja de banda largă și altele care încă nu beneficiază de asemenea conexiune. Profesor. Domnule profesor, vă rog. Voi apărea Comisia, dar Comisia nu are nevoie de susținerea mea, poate să se bazeze pe forțele proprii, dar uh, acceptați vocea mea ca o voce imparțială. Am întâlnit un caz în care uh, aceste subvenții de stat au uh, avut un efect negativ asupra statelor membre. Pentru că Există multe chestiuni care în practică se dovedesc a fi complicate. Trebuie să te întrebi, uh, servește economia, creează beneficii aceste subvenții pentru că este sau nu nevoie de o intervenție. Dacă da, atunci cred că până la urmă Comisia va spune da, suntem de acord, această subvenție este uh, aprobată. Dar am întâlnit situații în care um, anumite state membre um, au considerat că um, aceste tipuri de subvenții pot să ducă să constituie un fel de handicap. Si, supongo que también atendremos... Da, probabil poate ar exista, ar fi mai degrabă. Aș dori eu să întreb ceva pe un director. În ceea ce este noul CFM și simplificarea care a fost efectuată în ceea ce privește solicitările beneficiarilor, ca să zicem așa, beneficiarilor de asistență, nu numai statele membre, ci vorba de simplificarea aplicării acestor reguli, ținând cont și de uh, complicațiile care ar putea apărea în ceea ce privește faptul că unele programe de la prima propunere vor suferi unele reduceri și uh, Uh, va exista, va exista și uh, norm, norme, să zicem, normative, nu numai cele despre care vorbiți dumneavoastră sectoriale, dar generale, în ceea ce privește deciziile ce vor trebui luate, în ceea ce privește de bugetare și programele și uh, unele uh, aceste ajutoare de stat ar trebui să fie mai exigente pentru a ne asigura că nu scapă nimeni prin ochiurile în plase. Mulțumesc. But I think it's a bit Cred, din acest punct de vedere, pentru diversele programe sunt așteptate, dar Cred că pe 18 aprilie, doamna comisară Westerhager a fost prezentă în Parlamentul European, a vorbit despre aspecte legate de competiție și spunea că în clipa de față piedici să existe suficiente garanții oferite de alte uh, reguli pentru un control mai uh, lejer. Să, uh, vedem și care este ă, până la urmă raportul între fondurile europene și fond, pot spune în clipa de față. El, el profesor Căria, ă, dacă poate mai dorește ă, domnul profesor să ne mai... Dar este doar o opinie personală. Și cred că nu este de Da, nu sunteți singurul care opinați astfel. Dar uh, refrenul aici este, uh, merge în direcția opusă, să zicem așa, dar uh, prin experiența dumneavoastră ne spuneți că ar trebui să fie analiza mai riguroasă, bineînțeles, comisia își va face treaba cum trebuie în acest sens. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, trecem mai departe și mulțumim, bineînțeles, domnului profesor și domnului director pentru prezență și pentru asistența pe care ne-a oferit-o în această dezbatere pe care o avem. Suntem la început de drum și vom vedea la anul ce se va spune în legătură cu finanțarea europeană, dar ce ne interesează pe noi este ca acele domenii unde mi se pare că există greutăți, trebuie să fie eliminate, soluționate, mai ales pentru beneficiari, aceste spații cenușii și, bineînțeles, uh, pentru uh, entitățile pe care le controlăm noi, lucrurile trebuie să fie cât mai clare și încă o dată vă mulțumesc și menținem legătura, fiindcă cu siguranță ne vom, vor mai exista și alte posibilități de ne, a ne întâlni. Uite pe 25, încă o dată vă mulțumesc. Dacă am dați voie, acum trec mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, studiul intitulat um, Studiul pe care l-am cerut comisiei privind uh, în alta calitate, asigurarea în alte calități uh, în ceea ce privește um, crearea de locuri de muncă prin programele Uniunii Europene de finanțare. Cum pot fi prin uh, descărcări și audierile noastre și prin studiile noastre am identificat cum pot fi Uh, integrate mai bine învățământele trase din programul Orizont 2020 în alte programe, fiindcă um, acest uh, program, să zicem, Orizont 2020 arăta, uh, are potențial de a se obține practici pozitive în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și așa mai departe, iar în alte programe care se identific- sunt identificate aici ca fiind programe ce au scopul să creeze locuri de muncă sau să îndesnească accesul pe, în câmpul muncii, lucrurile nu se teau la fel sau nu erau percepute la fel uh, din partea beneficiarilor și ni s-a părut foarte important că să se facă un schimb de bune practici de la programul Orizont 2020 și alte programe care să uh, iar aceste practici să fie, să fie folosite în alte programe care poate să confruntă cu unele probleme. Ei avem alături de noi um, pe autorii studiului și um, acum putem uh, trecem la, trecerea prezentată prezentare. Doamna Joana Hoffman, aveți cuvântul. Thank you very much de cercetare în domeniul politicilor și împreună cu uh, alți colegi, dintre care unii sunt prezenți în sală, la acest studiu privind crearea de locuri de muncă de calitate prin programele Uniunii Europene de finanțare și îmi face plăcere să vă comunic câteva rezultate cheie ale studiatea locurilor de muncă sunt esențiale pentru strategia pentru 2020 uh, pentru că au un rol inter- inteligenți și inclusivi. Instrumentele Uniunii Europene care susțin implementarea acestei strategii sunt deosebit de importante, dar se cunoaște prea puțin despre pentru că mulți în Parlamentul între, European și-au pus întrebarea care este până la urmă rezultatul utilizării acestor fonduri pentru crearea de locuri de muncă inteligente. Obiectivele noastre pentru acest studiu au fost uh, să analizăm uh, garanției pentru tineret și pentru european de ajustare la globalizare pentru crearea de locuri de muncă. Dacă au ele sau nu capacitatea de a crea asemenea locuri de muncă pentru pentru că impactul este foarte diferit și să analizăm deci care a fost performanța acestora. Care crearea de locuri de muncă poate să fie măsurată ca să cunoaștem eficiența acestor fonduri. Și după aceea, sarcina noastră a fost și să identificăm câteva caracteristici cheie care să faciliteze crearea de locuri de muncă de, asupra căreia să se fie ajuns de comun acord în ce privește uh, locuri de muncă de înaltă calitate. Pentru uh, a crea o bază comună, pentru a compara cele patru fonduri, am luat definiția pentru uh, calitatea uh, unui loc de muncă, a locului de muncă, uh, care sunt garanțiile contractuale uh, pentru respectivele locuri de muncă, și, dar și asemenea competențele necesare, discreția, um, um, efortul social și fizic, mediul și intensitatea. Până la urmă, um, nici unul din locurile de muncă din perspectiva acestor criterii nu corespunde în totalitate definiției de înaltă calitate, pentru că trebuie să avem în vedere acest lucru, facem pași înapoi în ce privește utilizarea celor patru fonduri, pentru că aceste fonduri selectate uh, trebuie să fie comparate în funcție de obiectivele pe care și le-au perspectiva uh, banilor pe care pot să îi ofere. Iar diferențele uh, pot fi găsite între Orizont 2020 și celelalte trei fonduri. Pentru că Orizontul 2020 este un fond care Uh, califice și să caute ofertele pe piața de muncă. Deci, portofoliul uh, bugetului pentru orizontul 2020 uh, este poate mai accesibil. Dar uh, poate că inițiativa pentru tineret și diferențiere, am constatat că fondurile europene pot susține crearea de locuri de muncă și diversitatea locurilor de muncă într-o manieră foarte diversă. Fondurile trebuie până la urmă să dea rezultate și uh, noi afacerilor și în uh, sfera academică. Oricum, celelalte trei fonduri Fondul uh, Social European, Garanția pentru Tineret și Fondul European de Ajustare la Globalizare nu se concentrează direct pe crearea de locuri de muncă pentru a avea șansa de a găsi un loc de muncă adecvat, iar garanția pentru tineret este uh, un fel de uh, soluție comparabilă cu Fondul Social European, dar uh, ajustare la globalizare permite o reintegrare în domeniul unei dezvoltări durabile. Deci, fie că locurile de muncă care sunt astfel finanțate sunt noi sau doar niște implementarea acestor fonduri evidența uh, privind crearea locurilor de muncă este uh, în cazul uh, fondului Orizont 2020 mai vizibilă. ce în ce privește crearea de locuri de muncă, am găsit câteva exemple pentru a ilustra um, aceste concluzii. Orizontul 2020 este menit să susțină Uh, peste 2 uh, milioane de locuri de muncă în perioada 2014-2000 permită încadrarea în muncă a uh, tinerilor um, în activități care sunt susținute de către Fondul Social European eh, încadreze în muncă suplimentar față de eh, cifra inițială la nivelul 2016. Iar în ce privește calitatea locului de muncă, un aspect de asemenea foarte interesant, dar care poate um, fi descris în clipa de față, um, au existat unele evidențe, de asemenea în fondul social, de calitatea jobului. Mai puțin evident este această calitate în legătură cu locurile de muncă puse la dispoziție în cadrul garanției pentru tineret, dar este foarte posibil să furnizeze cele mai multe informații legate de calitatea locului de muncă. Motivul Motivul este că în uh, prevederile care însoțesc acest program este o solicitare uh, adresată sta soluții garanția pentru tineret. În clipa de față încă nu dispunem de rezultate, dar evaluările în ce privește Fondul European de, de Ajustare la Globalizare, uh, de asemenea, trebuie să uh, obținem informațiile necesare pentru a ajunge la în ce privește orizontul 2020, a existat o analiză a securității locului de muncă, posibilităților de a progresa în carieră, remunerarea, inclusiv la nivelul cercetătorilor, calitatea locului de muncă a celor care au beneficiat de Fondul European Social. Aici în multe cazuri, uh, concluzia a fost că nu am avut de-a face cu o calitate foarte înaltă a locului de perspectivele, faptul că anumite contracte de muncă au fost uh, pe durată nedefinită, altele pe uh, perioade limitate. Dar în ce privește acest fond, uh, persoanele care au beneficiat, a fost uh, nevoie de o analiză care să plece și de la proporția celor care lucrează în ture. Oricum, 89 uh, de persoane care au răspuns la chestionar um, au un interlocutor mi-a spus-o a fost uh, participant la studiul legat de FSE, de muncă, de uh, nivelul salarizării. Uh, de, din răspunsuri a fost clar respondenții că acest loc de muncă le-a schimbat totuși în totalitate viața, că sunt uh, din acest punct de vedere ronduri. Când este vorba de calitatea locului de muncă, trebuie să realizăm că este o noțiune relativă, că există de plecare. Um, este nevoie de um, estimări legate de profundeze anumite aspecte. Când este vorba de indicatori, ei, acești indicatori sunt mai limitați în ce privește concluziile. Focusing really mainly on, on, on some of the key aspects. So, we... Acum, în ceea ce privește concluziile și recomandările noastre, calitatea locurilor de muncă poate să fie îmbunătățită în ceea ce privește regulamentele de finanțare prin fondurile europene, dar bineînțeles că asta înseamnă că se fac unele compromisuri. Nivelul de acțiuni depinde de nivelul de a, uh, celor care aplică fondurile și programele să se aplece asupra acestui aspect, ar reprezenta un pas A, uh, necesar de bază. Ceea ce se întâmplă la ora actuală, următorul pas ar fi nu numai sublinierea importanței, ci și existența unor orientări nu de interes sau către elementele ce trebuie explorate pe viitor prin studii în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. Și nu în ce din urmă, un nivelul mai ridicat ar fi introducerea unor regulamente asemănătoare, apoi ca rezultatele să fie transmise în Comisiei Europene. Important este și întrebarea, întrebare pertinentă, dacă toate fondurile europene trebuie să sprijine sau să creeze locuri de muncă sau poate întrebarea mai degrabă nu ar trebui să fie dacă sinergiile între fonduri și programe ar putea să fie folosită și exploatate mai bine și vă spun asta pentru că având un nivel, la, un nivel foarte bun de fonduri europene la nivel înalt uh, pentru fondurile europene, um, unul de bază pe care poate nu vedeți aici pe ecran, dar uh, aveți în documente, pentru a, a aduce partea cererii, partea stângă cu partea ofertei prin uh, la un nivel de egalitate prin intermediul unor instrumente care să consolideze forța de lucru și pentru a ne asigura că toate instrumentele funcționează cum trebuie pentru a face o, combin, o, o bună combinare a competențelor și a lucrurilor de muncă oferite, am dorit să există mai multă consecvență însă în ceea ce privește măsurarea calității la nivelul tuturor fondurilor europene, dar uh, poate că aici asta este uh, mai mult experiența mea ca cercetător, uh, trebuie să ținem cont în, în egală măsură de eforturile făcute la comisie și nu numai și în alte foruri pentru a ne asigura că datele sunt complete și că se pot compara datele din mai multe, uh, în ceea ce vește fondurile și știm că și statele membre și comisia au făcut eforturi în acest sens, însă e loc de mai bine. Uh, după părerea noastră, și dacă am avea mai multe date în ceea ce privește efectele asupra ocupării a fondurilor europene, folosind poate evaluările uh, contrafactuale pentru, și metodologia pentru stabilirea efectului, efectelor de, asupra ocupării a diverselor instrumente și a altor factori care ar putea intra în discuție aici, n-ar putea să avem o, um, dovezi mult mai clare în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și calitatea acestora. să mă opresc aici, dacă aveți întrebări sau comentarii, uh, vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte, foarte mult! Sunt foarte multe idei și idei noi, mai ales în ceea ce privește această uh, relație cu mai puțină sinergie decât am avea noi nevoie între fonduri, așa cum ne-a spus și noastră, însă ne-ați prezentat și uh, elemente noi. Domnul Ceahovski dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Am cât ar fi, s-ar crea dacă povara administrativă asupra companiilor s-ar reduce și asupra IMM-urilor. Ați spus că ați avut chestionare, interviuri, ce întrebări ați adresat? Cont, control bugetar. Uh, eu uh, sunt uh, poate Toma necredinciosul, dar avem nevoie de dovezi. Când vom avea dovezi și despre sinergii între fonduri? Eu cunosc și încă un lucru. Ne puteți spune mai clar ce ar putea să facă Uniunea Europeană pe, sau pentru a îmbunătăți interconectivitatea fondurilor. Mulțumesc. Eu, uh, spune doamna președinte, doream să vă mulțumesc pentru prezentare și mi-a atras atenția un lucru. Asta este un element foarte important și care ne interesează. Bineînțeles, vrem să știm uh, în momentul în care va trebui să aplicăm sau să executăm bugetul, trebuie să vedem cum și în ce fel aceste rezultate se manifestă, dacă e vorba doar de cifre sau dacă avem nevoie și de elemente complexe care să a situației pe teren. Iar uh, în această prezentare a spus noastră că programul Orizont 2020 uh, se bazează pe cerere, iar cele trei programe e să se încerce să se creeze programe unde să existe ambele elemente, cererea și oferta, pentru ca dinamica să fie mai echilibrată. Să nu existe numai ofertă, așa cum se întâmplă pe alocuri și Uh, da, o să încerc să răspund întrebărilor adresate, poate nu în aceeași ordine, dar o să le răspund tuturor. Uh, ceea ce privește metodologia, este o întrebare importantă și, într-adevăr, nu v-am vorbit în prezentarea despre asta. Înainte de a vă explica metodologia, vreau să vă mai spun uh, o dată care este scopul, care a fost scopul acestui studiu. Poate că s-a strecurat o neînțelegere aici. Nu ni s-a cerut să comparăm sau să analizăm dovezile sau situația a patru fonduri alese pentru a vedea ce uh, dovezi um, există în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă cu privire la aceste fonduri. Studiul nostru nu a încercat să evalueze impactul fondurilor europene la nivel mai amplu. Nu ne-am ocupat de acest lucru și, am, și mai degrabă noi am, avut, am făcut un exercițiu de stabilire a sferei de aplicare. Am încercat să vedem ce dovezi există pentru a oferi Parlamentului European un punct de plecare în ceea ce și discuția cu privire la crearea de locuri de muncă de calitate în Uniunea Europeană. Metodologia noastră. Studiul s-a bazat pe cercetare calitativă. Am uh, avut două tipuri de revizuiri de documente. Pe de o parte am analizat documentele care au o legătură cu fondurile europene, regulamentele de finanțare a acestor patru fonduri, precum și orice fel de evaluări de impact, disponibile evaluări acestor fonduri atât la nivel european cât și la nivel național. Dar nivelul național, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale, este mult prea amplu și studiul acesta nu încearcă să strângă în mod cuprinzător toate dovezi la nivelul statelor membre și la nivel regional. Noi nu ne-am ocupat decât de țările alese unde am considerat că s-ar putea să existe dovezi în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și locuri de muncă de calitate. Iar al doilea tip de revizuire a documentelor se și um, evaluarea calității locurilor de muncă în conformitate cu studiile Parlamentului European privind diverse cu unele părți implicate la nivel european, dar nu numai și la nivel național. Și uh, am analizat și mai multe exemple. Acesta nu era scopul nostru, nu era scopul nostru de a evalua impactul fondurilor fiindcă uh, în cazul acesta metodologia noastră nu ar fost potrivită. Bineînțeles, Apoi, uh, celelalte întrebări. Dumneavoastră ați întrebat dacă se, s-ar putea, s-ar, s-ar fi putut crea locuri de muncă de calitate fără fondurile europene. Um, uneori provarea administrativă sau uh, dificultățile de, pun, de punere în aplicare a acestor fonduri uh, reprezintă poate o barieră, însă nu pot să vă spun acest lucru. Nu avem dovezi în ceea ce privește crearea de locuri de muncă la nivel național pentru a compara acest nivel cu nivelul european și uh, să și să ne închipuim un scenariu fără intervenția fondurilor europene ar fi mai greu, dar asta este uh, ce credem noi că e nevoie și spunem acest lucru în studiu, fiindcă spunem că e nevoie de mai multe evaluări ale impactului contrafactuale care să încerce să uh, analizeze ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat intervenția fondurilor, dacă locurile de multe evaluări ale impactului contrafactuale care să încerce să uh, analizeze ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat intervenția fondurilor, dacă locurile de muncă care s-au creat s-ar fi creat oricum, fără finanțare europeană. Și există un studiu de acest fel la nivelul Uniunii Europene, cerute de Comisia Europeană și uneori chiar și de Parlamentul European și cerute și la nivel național și regional. Deci există... Știu, nu pot să vă răspund la această întrebare. Apoi, în ceea ce privește întrebarea uh, a doua întrebare a dumneavoastră, dacă crearea de locuri de muncă a fost generată de uh, evoluții în economie, dacă am înțeles bine, sau dacă se, se datorează dovezile și uh, um, ați uh, întrebat unde sunt aceste dovezi, se regăsesc în raport. Mai sunt și alte exemple, exemple din uh, studii la nivel european sau la nivel național, dar vă rog să nu uitați că e vorba de numai situația în Uniunea Europeană în toate cele 28 state și să se facă un fel de exercițiu de inventor, inventariere pentru a vedea ce există, fiindcă noi nu am avut timp suficient pentru asta, un astfel de studiu ar fi foarte util și ar fi o ocazie, poate se gândește deja Comisia la acest lucru, uh, dat fiind inițiativa privind ocuparea în rândul dumneavoastră cu privire la Cifrele pe care le-am dat eu în prezentare, m-ați întrebat, uh, mi-ați pus o întrebare cu privire la procentul de 89% de persoane care se declar mulțumite și m-ați întrebat de unde vine această cifră și să vă dau mai multe detalii despre uh, ce înseamnă nivelul de satisfacție pentru aceste persoane. Acest număr a fost un studiu destul de mare care se baza pe care se baza pe 2000 de mostre de la participanți și uh, unii care au participat la proiecte finanțate prin uh, FSE, în uh, chestionar era o întrebare cu privire la nivelul de satisfacție în ceea ce privește condițiile de lucru uh, de la locul de muncă la ora actuală și uh, Apoi, întrebarea privind uh, sinergiile și mai multă acuratețe aici. Uh, dumneavoastră um, aveți dreptate aici. Pare aceste fonduri atât de diferite. De ce se compară FSE-ul cu Orizontul 2020? Asta este și o întrebare pe care am putea să o discutăm uh, și cu dumneavoastră, pentru că, după părerea noastră, alte fonduri sau instrumente ar fi mult mai potrivite aici pentru o comparație, dar și pentru a arăta că există posibilități. Portul recent al grupului la nivel înalt cu privire la orizontul 2020 și programele de cercetare viitoare arată Sunt directoarea pentru investiții la Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Noi încercăm să finalizăm propunerile sectoriale și uh, uh, ați înțeles probabil și din uh, propunerile de CFM, încercăm să ne îmbunătățim câteva din programe și printr-o sinergie cu programul Orizont 2020 găsim soluții eficiente și poate și complementare. În ce privește calitatea locurilor de muncă, este într-adevăr foarte dificil să găsești indicatoare concludente, pentru că există o diversitate de domenii și diversitate de uh, joburi de funcții. Există uh, în lista locurilor de muncă uh, necesare care uh, încă nu sunt ocupate, uh, nu Există neapărat uh, criterii de calitate, ca de pildă uh, contractele uh, pe perioadă îndelungată. În domeniul construcțiilor există o lipsă de forță de muncă, inclusiv în domeniul asistenței medicale există o cerere în clipa de față încă neacoperită. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă ne concentrăm prea tare pe calitatea locului de muncă, s-ar putea să ne îndepărtăm până la urmă de la obiectivul de a oferi locuri de muncă pentru uh, persoane care în clipa de față au dificultăți de a găsi un loc de muncă. Uh, și dacă îți este foarte greu să găsești un loc de muncă, până la urmă atunci când îl găsești, nivelul de satisfacție este foarte mare, chiar dacă poate acel loc de muncă nu oferă calitatea așteptată. Oricum, cele trei fonduri pe lângă Orizont 2020 Um, trebuie să țină seama și de um, uh, această uh, cerere, uh, pe de o parte, ca persoanele care caută un loc de muncă să aibă competențele necesare și, sigur, pe de altă parte, să existe locuri de muncă pentru cei cu anumite calificări. Deci, și eu am făcut analize în trecut și trebuie să asistăm statele membre atunci când transpun în practică aceste programe bazate pe diversele tipuri de finanțare, dar sigur în ce privește utilitatea datelor de care dispunem, avem unele dubii, pentru că ar putea să fie și o evaluare contrafactuală. Pe de o parte, putem face o comparație. Anumite persoane pot să um, folosească un anume tip de medicament și pentru aceleași um, suferințe alte persoane nu sunt indicate pentru a le folosi. Deci, um, eu sunt convinsă de practicabilitatea acestor studii uh, uh, În ce privește uh, lipsa de informații legate de garanția pentru tineret, până la finele anului statele membre ne vor furniza informațiile cerute pentru a putea vedea care este eficiența uh, utilizării acestor bani și spuneam că la 6 luni, la 12 luni și la 18 luni vor exista asemenea evaluări. Mai dorește cineva să adreseze o întrebare? Cred că oricum acest studiu are elemente foarte interesante de analiză profundă și inclusiv un lucru pe care îl, îl așteptăm la comisie acum cu noile programe. E vorba de modul în care noile, modul în care bunele practici într-un domeniu se pot folosi la nivel general, iar aici comunicarea este foarte importantă, fiindcă se pare că percepția este că bineînțeles și prin comunicarea pe care avem, deci o parte a percepției pozitive în ceea ce privește impactul percepției și uh, programe mai uh, vechi uh, din domeniul social și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, uh, mai ales uh, pentru găsirea unui loc de muncă nou, așa cum ne interesează pe noi, cum ar fi um, Fondul European pentru Garanție, uh, să zicem așa, aceeași 1000 de euro pe care îi câștigă un uh, student cu bursă în uh, uh Orizontul 2020 sunt percepute ca un succes, iar în același timp um, asistența pentru ocuparea forței de muncă care poate să nu este perceput la fel, deci nu este perceput ca fiind un uh, element de proiecție a viitorului, ci mai degrabă de recuperare um, a redresarea situației unde sunt probleme de ocupare și nu e vorba despre se, acest lucru reiese în discuții, dar bineînțeles cred că avem foarte multe idei de, de, pentru reflexie și pentru a avea o dezbatere în ceea ce privește aplicarea bugetelor aferente pentru a vedea modul în care împreună Comisia am putea să îmbunătățim situația. Dacă nu mai dorește doamna cercetător și Comisia de bună seamă, iar acum dau, uh, uh, predau uh, ștafeta domnului Sarvama. Deci, uh, Gil, uh, vei, uh, vei avea un președinte pe gustul tău. Good cooperation, just. Yes, good afternoon on my când uh, noul guvern s-a instalat în 2011, populația constă din mai multe grupuri etnice, dintre care mm, unele grupări sunt uh, implicate în uh, războaie civile și există și tensiuni interreligioase. Pentru a încuraja procesul de reformă, UE a suspendat sancțiunile impuse guvernului în aprilie 2012 și până în 2013 fusese ridicate toate sancțiunile cu excepția celui care viza armele. UE a alocat peste un milion miliarde de euro până în 2020 pe instrumente regionale și tematice. Fondurile au fost implementate utilizând um, moduri de gestionare directe și indirecte. Ne-am concentrat cu auditul asupra cheltuielilor uh, din perioada 2012-2016, care au fost finanțate în baza instrumentului pentru dezvoltare. Prin urmare, nu acoperim și perioada în care s-au consemnat din nou violențe împotriva minorității musulmane din zona Rakhine, asupra căror chestiuni am concentrat în audiere. Obiectivul nostru a fost de a evalua dacă susținerea UE către Myanmar a fost eficientă. Am încercat să vedem dacă SAE și Comisia au susținut uh, priorități de dezvoltare bine determinate. De asemenea, am evaluat și gestiunea de către Comisie a ajutorului pentru dezvoltare UE și ne-am întrebat dacă acest ajutor pentru dezvoltare și-a atins obiectivele. Deci, ce concluzii? La ce concluzii am ajuns? Susținerea pentru dezvoltare a UE către această țară a fost eficientă doar din parțial. UE a jucat un rol important de lider în susținerea priorităților de dezvoltare și a alocat o finanțare semnificativă pentru această țară. UE a răspuns în mod activ la nevoia acestei țări într-un context dificil în care arhitectura instituțională, procesul de pace și ritmul reformelor erau incerte. De asemenea, Comisia a abordat și nevoile acestei țări, dar alegerea supra, sau prioritizarea nu a fost suficientă. Concentrarea Comisiei asupra un număr de patru sectoare nu a corespuns agendei din 2011 pentru schimbare. În plus, nu s-a evaluat uh, de către Comisie prioritățile geografice. nu s-au avut în vedere aceste um, priorități uh, și structura regională. Am constatat de asemenea că gestionarea pentru ajutorul de rezolvare a fost în general satisfăcătoare. Acțiunile au abordat prioritatea de dezvoltare al țării și alegerea comisiei a unui număr de modalități a fost rezonabilă. Totuși, justificarea pentru valoarea finanțării pe fiecare sector și acțiune nu a fost documentată în cursul perioadei 2012-2016, Comisia a folosit uh, declarațiile care vizau criza pentru a context implica și alți parteneri. Acest lucru a redus transparența produselor de selecție și a majorat riscul uh, în ceea ce privește eficiența din punct de vedere a costurilor pentru aceste proiecte. Modul în care s-au obținut rezultatele proiectelor întârziază. Unele au fost doar întârziate, ceea ce a făcut să nu putem analiza sustenabilitatea rezultatelor pentru aproape jumătate din proiecte. Deci ce recomand? EFCO. Deci, abia în septembrie 2016 a avut loc un schimb de informații între cele două direcții generale ale Comisiei. Comisia Europeană ar fi trebuit să elaboreze un plan comun pentru transpunerea în practică a unei asistențe de urgență în zonele de criză. Iar problema uh, crizei uh, populației rohingya este până la urmă uh, teribilă. Cred că fondurile nu ar fi trebuit să mai fie atribuite direct eh, statului uh, irachin. Ar fi trebuit să existe un plan special pentru această regiune uh, foarte vulnerabilă, pe care să îl fi elaborat Comisia Europeană. Uh, în mod evident, asistența europeană în favoarea Myanmar-Burma uh, nu ar fi trebuit să fie evaluată uh, strict uh, în contextul crizei populației Rohingya. Dar, spre deosebire de Curtea de Conturi, eu nu cred că, până la urmă, Comisia Europeană ar fi trebuit să se concentreze doar pe un număr limitat al sectoarelor prioritare, educație, consolidarea. Deci, eu cred că Eh, finanțarea europeană eh, ar fi permis, eh, din punctul meu de vedere, să se concentreze nu doar pe două sectoare prioritare, ci pe patru sectoare prioritare. Și uh, în felul acesta, banii ar fi putut să fie utilizați mai eficient. Dar, ă, până la urmă, în ce privește aceste priorități ale acțiunii vis-a-vis -vis de Myanmar, cred că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze cooperarea la fața locului cu partenerii internaționale pentru a ă, exista un mai bun raport costuri eficiență din partea multidonatorilor să îmbunătățească gestionarea eh, banilor pentru ca acțiunile Uniunii Europene să devină mai vizibile și după aceea să existe o eh, supervizare eh, îmbunătățită a administrării acestor bani. acestea sunt recomandările pe care le voi face în documentul de lucru care urmează să fie publicat în săptămânile următoare. Mulțumesc, domnule Paniu. Și acum raportorii din umbră foarte pe scurt. Primul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 să... În ce privește managementul proiectelor și acțiunilor Uniunii Europene care să obțină o mai mare vizibilitate, să sporim vizibilitatea uh, contribuției noastre și uh, preocupă uh, modul de